Good afternoon, colleagues. Bună ziua, dragi colegi, și uh, bine ați venit la reuniunea Comisiei pentru Petiții. Este ora 15.06 și chiar aș dori să începem. Colegii, sau majoritatea lor, n-au prea... So, so we are six members, which means that we have a quorum at this moment. Da, mă scuzați pentru defecțiunea tehnică. Deci avem un quorum și aș dori să reușim să începem așadar adoptarea proiectului de ordine de zi. Avem un punct pe care am dorit să-l clarificăm și anume întrebarea orală privitoare la instrumentele financiare riscante va face subiectul ulterior al unei de- decizii a reuniunii coordonatorilor în această după amiază și se va adopta, sperăm, mâine la uh, reuniunea comisiei. Deci dacă nimeni nu are nimic de obiectat, Considerăm că ordinea de zi este adoptată și adoptarea proceselor verbale ale reuniunilor din 17 martie și 16 aprilie. Uh, acestea v-au fost distribuite, dacă nimeni nu are nimic de obiectat, se vor considera ca fiind adoptate. câteva comunicări. În primul rând, audierea publică, dreptul la petiție va avea loc mâine, începând cu orele 9 am până la 12.30 12 și programul este foarte interesant. Așadar, vă rugăm încercați să participați și dacă nu puteți participa la întreaga audiere, totuși e bine să veniți și să rămâneți cât puteți dar totuși ar fi bine să avem, uh, să ne bucurăm de prezența membrilor tuturor grupurilor politice și mai am o comunicare uh, pe care vă aduc la cunoștință cu mare bucurie și anume că e vorba de totuși ultima reuniune pentru unul din membrii secretariatului nostru și anume Martina Șunar care se va transfera de la Comisia de Petiții la Departamentul de Politică C, ca parte din programul de mobilitate al personalului. Task in the petition. Și ultima sa misiune în, peti- în comisia noastră, Martina a organizat audierea de mâine, dreptul uh, la petiție și tocmai mi-a încredințat uh, în uh, propriile mâini documentele acum câteva minute și aș dori să dau cuvântul Martina Martine, sau chiar dacă nu poate vorbi acum, dar măcar să-i mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru Secretariatul Comisiei pentru Petiții și succes, mult succes pe viitor. Știi că ușa noastră este întotdeauna deschisă, că poate peste câțiva ani vei intra din nou în programul de mobilitate. Poate că departamentul uh, politic C este departamentul nostru și vom avea multe ocazii să conlucrăm și pe viitor, așa că Mulțumim și uh, niște aplauze bine meritate. On the next item four. Următorul punct, și anume numărul 4, uh, diverse, nu avem nicio solicitare aici. Așadar, iată că încep să apară unul după altul membrii comisiei noastre, deci nu numai că avem quorum, ci avem totuși și un set de membri reprezentând toate grupurile politice, așadar putem începe cu punctul numărul 5, și anume petiția 0834 per 2012, adresată de Miguel Ángel Sánchez Pérez, în numele Plataforma în Defensa de los Ríos Tajo y Alberche. Cunoaștem uh, cu toții subiectul și petițiile sunt aici, sunt gata să fie analizate avem și o prezentare PowerPoint, dar în primul rând uh, îmi face plăcere să mă adresez reprezentantului Comisiei, domnul Rodriguez Romero, care ne va oferi acum, și îmi pare bine să informez colegii că am cerut Comisiei să ne facă o prezentare generală în legătură cu planurile hidrografice în general și de asemenea și chestiuni. Petitions to be treated in this point number 5 until point number 12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 And then also I would like to do something unusual. I would like to invite afterwards the Commission to quickly respond to the questions raised by Mr. Mato and others. But please go ahead. Muchas gracias, eh, Presidenta. Eh, lo que ustedes están viendo en las diapositivas que hemos traído es hoy, es hace una semana, no es historia. Eh, para responder a la señora Ayuso y al señor Mato,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 Y entonces eh, hay, hay pasos evidentes de, de mejora y esperamos que esto se traduzca en, en unos planes creíbles y eh, mejorados eh, cuanto antes. Gracias. Thank you very much. Well, I think that we are ready to take a decision on this, and I would propose the following: that we keep, of course, the petition open,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 de derecho comunitario y, por tanto, esperemos que, eh, que los eh, tribunales, el asunto está, entiendo, subyúdice ahora mismo y esperemos que tomen su, su decisión. Gracias. Thank you very much. This was exactly the information I was looking for and couldn't find, so thank you for providing that. And now the floor is open to colleagues for, inform for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 no figura en el eh, plan hidrológico del Segura y, por tanto, ha sido abandonado y, por tanto, no, no tenemos más que añadir. Gracias. So according to the information that the Commission has, this project was cancelled already and the co this communication has been sent to the petitioner early this year